președinte. Merci. La seduta è ripresa. Il processo verbale. Reluăm reuniunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost distribuit. Dacă există observații. Dacă nu, se declară ca fiind adoptat procesul verbal. Primul punct de pe ordinea de zi din această după amiază, declarația Comisiei privitoare la decizia adoptată euro,